transmite solicitarea noastră. Cu asta am încheiat uh, discuția și vă repet pentru a treia oară că am primit șase propuneri de rezoluție. Uh, dezbaterea e încheiată și trecem la vot. Nous commençons donc par la résolution sur la traite des Începem cu rezoluția privitoare la traficul de persoane din Sinai. Rezoluție comună după alineatul 4, uh, amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Acum amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la textul original. Uh, uh, prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, acum partea a doua, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine pentru, împotrivă, se respinge, ă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5, cine pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm uh, cu vot electronic. Vă rog să votați. Votul s-a deschis. Acum votul s-a închis. Și se respinge. Acum amendamentul numărul 5. Nu, uh, spune președinta, am votat 5. Acum amendamentul numărul 1. Cine pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 2, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, votul final. Cine este pentru rezoluție? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la următoarea rezoluție. Palestina, raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV pal- uh, palestiniene. Începem uh, votul pe uh, întreaga rezoluție. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și trecem la al treilea text, încălcarea drepturilor omului în Bahrain. Și începem cu amendamentul numărul 1. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul numărul 2, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum amendamentul 3, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Deci luăm textul original la, la liniatul 14. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, viza 10, textul original. Cine este pentru? Nu, există un amendament, spune președinta, un amendament oral al domnului Tanoc. Cine e pentru textul cu amendament? Da, poate domnul Teanu, dar nu mai este în sală, nu mai este în sală. Dacă cineva dorește să prezinte amendamentul, nu. Bine. Bun. Trecem la considerentul N. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. și se adoptă. Bun, cu asta am încheiat lucrările noastre. Ba, trebuie să vă mai ofer o informație. Din partea grupului PPE am primit propuneri de numire eh, numiri în, de, în comisii și delegații parlamentare. La control bugetar, doamna Petri Sarmama, în Comisia Transporturi și Turism, la fel și la delegația pentru Comisia de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Rusia, la fel, Petri Sarvama.